și inițiativa referitoare la ruta de migrație Hornul Africii Uniunea Europeană, Comisia și Consiliul. Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu. Dau acum cuvântul domnului de la Vedova. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Este o plăcere deosebită pentru mine să răspund la uh, cererea de declarație a Consiliului cu privire la inițiativa Uniunii Europeană Cornul Africii în ceea ce privește ruta de migrație, așa numitul proces de la Khartoum. Mai ales este vorba aici de rezultatul conferinței ministeriale care a avut loc la Roma pe 28 noiembrie 2014. Aș vrea să exprim satisfacția mea personală, cea din partea președinției italiene, pentru participarea activă a Uniunii Europene și a statelor membre care o compun la această conferință, care a fost una fundamentală. Pentru că acestea au ajutat la faptul că acesta a devenit un succes. Suntem cu toții de acord că cooperarea cu țările de origine și de tranzit a migranților într-un spirit de dialog și de parteneriat responsabilizat mutual este esențial pentru o gestiune foarte bună a fluxurilor migratorii. Procesul de la Khartoum care a fost instituit de către conferința ministerială de la Roma. După cum spuneam, constituie un cadru foarte important în care vom putea discuta despre migrație, despre chestiunile aferente care au, uh, implică foarte mulți parteneri în Africa Orientală. După o serie de tentative nereușite, este prima dată că Uniunea Europeană și statele sale membre reușesc să lanseze astfel o cooperare în domeniul migrației. Aceasta semnifică și faptul că suntem gata acum să întreținem un dialog regulat cu țările din Cornul Africii, din Africa Orientală, țări care sunt la originea unui tranzit de fluxuri migratorii foarte, și un flux migratoriu foarte mare. Creșterea numărului de migranți care provin din Mediterana Centrală este de asemenea legat uh, cu presiunea din aceste regiuni sau din cauza rutelor de migrație care există și care se folosesc uh, și prin care, care fac să se treacă și prin țări de tranzit. Cooperarea se va concentra pe lupta împotriva abuzului ființelor umane și traficul de migranți. Declarația pe care am adoptat-o la conferința ministerială aduce cu sine mai multe măsuri concrete și operative și suntem cu toții conștienți de necesitatea de a adopta măsuri, măsuri urgente pentru a putea să nu mai dăm uh, apă la moară contrabandiștilor și traficanților și pentru a distruge aceste rețele de infractori, care sunt o amenințare foarte mare chiar pentru migranți. Pe termen mediu, după cum s-a subliniat în această declarație, obiectivul este de a crește cadrul în care acționăm și de a ajunge la un dialog uh, care să includă toate cele patru arii care sunt uh, prevăzute în abordarea globală în ceea ce privește migrația și mobilitatea. Migrația legală și mobilitate, migrația ilegală, dezvoltarea prin migrație, protecția internațională. Aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a sublinia faptul că declarația recunoaște promovarea și respectarea drepturilor umane sau drepturilor omului ca o chestiune orizontală în cooperarea pe care o vom lansa. De altfel, recunoaște și necesitatea de a respecta și de a pune în aplicare pe de deplin principiile de protecție internațională, cu o referire foarte clară la Convenția de la Geneva din 1958. Stimate domnule președinte, stimați deputați, am definit acum un nou cadru de cooperare așadar pentru procesul de la Cartum și cred că este vorba aici de o bună inițiere. Plecând de la această bază, putem să trecem acum la o fază mai activă și invit Uniunea Europeană și statele sale membre să contribuie activ la dezvoltarea și la punerea în aplicare a acestui nou proces de, sus- de susținere, iar uh, susținerea Parlamentului European în procesul de la Khartoum va fi fundamental pentru ca să reușim să punem în aplicare aceste obiective. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! stimate domnule ministru, iar acum voi da cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Avramopoulos. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Am călătorit din uh, datorită dumneavoastră din uh, Statele Unite până în Georgia și din Georgia până în Africa de Est. Cred că suntem toți epuizați, dar e drept că e vorba despre niște chestiuni de extremă importanță. Am vorbit despre nevoia de a salva vieți pe rutele de migrație dinspre Africa înspre Europa. Și tot în acest Parlament s-a făcut apel în mod repetat la Comisie și la statele membre să vină cu măsuri practice pentru a rezolva problema traficului de ființe umane din cornul Africii. Avem nevoie de un cadru de dialog pentru a atinge aceste obiective, un cadru pentru punerea în aplicare de măsuri concrete cu țările de origine. De fapt, la asta se referă întreaga inițiativă. Este vorba despre un proces politic legat de migrație, care implică țările din toată Africa de Est, precum și țările de tranzit. Deci țările de origine, tranzit și destinație. Pe această rută migratorie, de migrație, uh, se găsesc, se găsesc Djibouti, Egipt, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudanul de Sud și Sudanul, precum și Libia și Tunisia. Vom asista țările partenere în răspunsul practic pe care îl dau ei, în felul în care tratează migranții și în tratamentul acestora. Vom ajuta țările partenere să lupte împotriva contrabandei și împotriva traficului de ființe umane. Nu trebuie să uităm că fluxurile migratorii nu aduc cu ele doar provocări și dificultăți, aduc și oportunități și pentru țările de origine și pentru țările de destinație. De aceea sunt ferm convins că relația noastră cu țările partenere nu trebuie să se oprească doar la lupta împotriva migrației ilegale. Trebuie să fim ambițioși și să vedem care sunt cauzele fenomenelor migratorii. Stimați membri ai Parlamentului, dumneavoastră ați făcut apel la cooperarea eficientă cu țările de origine și cu țările de tranzit, tocmai în acest scop. Această inițiativă este un răspuns la apelul dumneavoastră. Odată cu declarația referitoare la mobilitatea migrației, adoptată la cel de-al patrulea Uh, Summit EU-Africa, trebuie să vedem cum putem să oferim migranților oportunități legale de migrație și protecție eficientă internațională pentru cei care au nevoie. Inițiativa aceasta ne poate ajuta să, să ne înțelegem mai bine unii pe alții și să identificăm provocările comune de pe cele două continente și ne poate ajuta să căutăm soluții împreună. Știu că mulți dintre dumneavoastră vor avea întrebări despre cum vom putea integra dimensiunea drepturilor omului în această inițiativă, mai ales că este vorba despre țări în care valorile democratice nu sunt respectate. Vă pot asigura că promovarea drepturilor omului este o prioritate de top pentru politica noastră de migrație, mai ales în ceea ce privește dimensiunea externă, lucru care se reflectă în acest cadru de dialog. Pornind de aici, putem continua să dezvoltăm în continuare acest proces și îl putem adapta obiectivelor noastre politice, obiective comune, acceptate pe deplin, în mod voluntar. Sper că lucrurile se vor desfășura în mod rapid și eficient și că vom ajunge la, la rezultate concret, concrete curând. Mai ales în ceea ce privește principalele două subiecte, um, mic, returnarea voluntară și migranții aflați în dificultate. Mă bucur să anunț că în acest sens au fost alocate fonduri de 5 milioane de euro pentru început din fondul din instrumentul pentru uh, dezvoltare și cooperare. Apoi, strategiile naționale și regionale pentru lupta împotriva crimei organizate, mai ales împotriva traficului de ființe umane. Aici am alocat 750.000 de euro din Fondul de Securitate Internațională pentru finanțarea acestor acțiuni. Există proiecte individuale care sunt elaborate în, mo- în momentul de față de către Comisie și punerea lor în aplicare va începe anul viitor. Dorim să încurajăm partenerii africani să ia în considerare aceste propuneri și să le pună în aplicare. Statele membre și-au exprimat interesul în asumarea acestor inițiative, schimburile interpares care vor fi declanșate de către, aceste, um, uh, de către această inițiativă vor consolida relațiile între țări. În încheiere, îmbunătățirea cadrului actual este în mâinile noastre. Sunt încredințat că un dialog durabil și cooperarea efectivă la fața locului sunt soluția. Trebuie să acționăm acum și împreună. Doar împreună Comisia, SAE, Parlamentul și Consiliul vor putea ajunge la o soluție. Comisia garantează sprijinul ei pentru acest proces. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult pentru declarația dumneavoastră din partea Comisiei. Acum vor uh, vorbi membrii grupurilor politice. Doamna Mețula de PPE, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar. Aș vrea să încep prin a saluta procesul de la Cartum, care a început în urmă cu câteva săptămâni. Este un proces care dorește să facă față traficului de emigranți între cornul Africii și Europa. Procesul încurajează țările să lucreze împreună și să reinițializeze dialogul între ele. De aceea avem motive să ne simțim optimiști. Așa cum ați spus-o de mai multe ori și o repet și astăzi, singura cale de reușită pentru o politică a imigrației europene este cea a unor soluții holistice, care să țină cont de toate aspectele relevante. Și unul dintre aspectele cele mai importante este să ne asigurăm că avem o cooperare de plină cu țările terțe din Africa, în special cu țările de origine și cele de tranzit. Trebuie să susținem aceste țări pentru ca ele să lupte împotriva activităților ilegale prin care se abuzează de persoanele cele mai vulnerabile. De asemenea, trebuie să vedem care sunt motivele care îi fac pe oameni să-și părăsească țările și să le soluționăm pe acestea. E adevărat, este un proces extins, dar important și trebuie să îi susținem pe cei care sunt victimele acestei activități ilegale, traficul cu persoane. Acest proces ar trebui să protejeze imigranții, să protejeze drepturile omului și pe toate victimele traficului. Iată de ce este important să avem un proces util, pentru că nu putem Uh, pune deoparte acest proces, trebuie să găsim soluții pentru a ne asigura că vom ajunge la rezultate clare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum avem un cartonaș albastru pentru dumneavoastră din partea doamnei Vergiat. Sunteți de acord cu această întrebare? Vă rog. Madame Etzelaș, da, doamna Mețola, vreau să vă întreb dacă știți care este situația în țările din cornul Africii și dacă știți care este rolul acestor țări în traficul cu ființe umane în această regiune a lumii. Bardzo proszę o odpowiedź, pani poseł. Vă rog, acum puteți să răspundeți. Da, doamna Vergiat, știu care este situația în aceste țări și vin și eu dintr-o țară unde foarte multe din aceste persoane, foarte mulți dintre imigranți care vin la noi să ne ceară ajutorul, vin tocmai din aceste țări, din cornul Africii. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că luptăm împotriva traficului uh, cu ființe umane. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, din partea grupului S și D, doamna Zipel, două minute. Vielen Dank. Flucht. Mulțumesc, domnule președinte. Combaterea motivelor de migrație este foarte importantă, însă procesul de la Khartoum lasă cu foarte multe întrebări nerăspunse. Combaterea călăuzelor infracționale și a traficanților pare să fie mai importantă decât protecția unor persoane care sunt pe fugă din cauza unor urmăriri politice sau din cauza unor războaie. Prioritatea din acest proces spune că trebuie să susținem și la crearea unor centre, unor centre de primire. Unele, se num, unele de fapt, sunt numite chiar uh, centre de bunvenit, dar, uh, de fapt, sunt și centre de detenție unele. Cine trebuie să stea unde și când și cum să se simtă bunvenit? Ce trebuie să se întâmple în aceste centre, de fapt? Că văd că există mai multe forme de a le numi. Se vorbește și de proceduri de solicitare de azil, dar ce înseamnă până la urmă acces la azil? Și cine va avea dreptul la azil? După ce criterii? Cine va stabili aceste criterii? ONU, statele membre sau țările de tranzit? Sau mai degrabă vom avea proceduri de azil care se vor desfășura în aceste țări după ce standarde însă? Și aceasta nu înseamnă până la urmă de fapt tot o izolare a Europei? Da, avem nevoie sigur de căi sigure și legale către Europa. Însă cererea individuală de azil potențială nu trebuie să fie limitată în niciun fel și noi, europenii, nu ar trebui să ne cumpărăm libertatea. De aceea, toate aceste etape ale proiectului trebuie să fie analizate foarte strâns de noi și chiar dacă există abordări pe care le salută toată lumea, întrebarea este dacă toate statele ar participa când chiar ar trebui să înceapă să lucreze concret. Și în final vreau să întreb care este rolul concret al Comisiei în acest proces de la Khartoum. Statele dezvoltă idei pe care după aceea trebuie să le finanțeze din bugetul UE sau Parlamentul European uh, va fi implicat sau nu va fi implicat, va fi informat sau nu. Foarte multe întrebări deschise. Sper ca măcar astăzi să ne dea Comisia și Consiliul câteva răspunsuri la unele din aceste întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum are cuvântul doamna Wikström din partea ALDE. Două minute. Cincuie Barsa. Mulțumesc. Migranții care fug sunt din ce în ce mai numeroși și care încearcă să ajungă în Europa pentru a-și crea o nouă viață. Ei uh, încearcă să scape de persecuții și de răbdoi, războaie. Și având în vedere că nu există multe rute legale de a ajunge în Europa, cei mai mulți dintre ei nu au de ales, deci trebuie să își pună viața în mâinile traficanților. Și astfel urcă într-o barcă nesigură și uh, fac o călătorie de uh, care le pune viața în pericol. S-au pierdut deja 3400 de vieți în Mediterana doar anul acesta. Mediterana devine o mare a morții. Este un cimitir pentru acești oameni care nu mai sunt identificați și care uh, au un singur numitor comun, faptul că încercau să-și salveze viețile și viețile copiilor lor și să trăiască în pace și libertate. Președinția a lansat acum procesul de la Khartoum, care aduce cooperare între Uniunea Europeană și câteva guverne din Cornul Africii pentru a se asigura că aceste călătorii periculoase își vor găsi sfârșitul. Procesul este binevenit, dar nicio țară nu va putea să facă față acestei provocări singură. Nu cred că ar trebui să ne imaginăm vreodată că regimurile din, Corn- din Cornul Africii care își oprimă popoarele vor, uh, este vorba despre Somalia, despre Eritrea, uh, dictatură necruțătoare care trimite oamenii la închisoare. Există oameni care au stat uh, mai mult de 4.000 de zile în închisoare fără niciun fel de proces. Deci să nu ne imaginăm că aceste țări vor face chiar tot ce trebuie. Trebuie să le punem sub semnul întrebării și cred că Comisia trebuie să-și găsească un rol mai bun în această relație. Există firește provocări imense, dar nu ne putem baza pe niște dictaturi pentru uh, a ne găsi soluții la problemele de migrație. Președintele, mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Carver. Acceptați întrebarea? Carver. Domnule Carver, aveți cuvântul. Thank you, colleague, for accepting Mulțumesc pentru că ați așteptat ați acceptat această întrebare. Ați vorbit despre dictatori. Sunteți de acord cu mine că unul, una dintre dictaturile cele mai teribile a fost uh, în Etiopia? și uh, fostul dictator de acolo acum are azil în Zimbabwe și trăiește într-un lux uh, de nevăzut. Nu considerați că acest fapt ar trebui condamn- condamnat și acest fost președinte ar trebui să se întoarcă în Etiopia unde de- deja a fost condamnat pentru genocid? Da, întrebarea dumneavoastră este într-adevăr importantă. Ceea ce trebuie să facem acum este să spunem că nu putem accepta niciodată ca dictatorii să stabilească regulile pentru noi, pentru Uniunea Europeană, pentru țările democratice și libere. Și trebuie să știm că cetățeanul nostru, Davide Isaac, care este în închisoare de peste 4.000 de zile în Eritrea. Aceasta este una dintre dictaturile cele mai atroce în ziua de astăzi. Și cine va coopera cu ei? Să avem încredere în ei ca să salveze vieți omenești? Vă spun sincer, nu cred că se va întâmpla așa. Este responsabilitatea noastră și nu ne putem da înapoi pentru că nu putem avea încredere în aceste regimuri în procesul de la Khartoum. Eu salut inițiativa, însă cred că este un eșec încă de la început, pentru că nu putem folosi un limbaj dublu. Trebuie să avem un mesaj foarte clar atunci când e vorba de libertatea de exprimare, democrație, statul de drept și așa mai departe. Da, mulțumesc foarte mult. Și acum, din partea grupului GUE, Doamna Verjiat, pentru un minut. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de la Khartoum nu dorește decât să normalizeze relațiile statelor membre ale Uniunii Europene cu țările din cornul Africii. Un lucru banal, un lucru normal. Este vorba de un dialog cu dictatori uh, care câteodată încalcă drepturile omului și din care uh, ale căror uh, persoane, ale căror cetățeni nu pot câteodată să iasă din această spirală a tiraniei. Cetățenia, președinția italiană dorește ca Eritrea să devină parte a comunității internaționale astfel. Vorit, doriți, domnule comisar, de asemenea și dumneavoastră să puneți bazele unei cooperări politici substanțiale cu aceste țări de origine și de fapt și Consiliul ne-a spus adineauri același lucru. Ați spus chiar uh, în comisie că dacă problema este numele procesului, puteți să-l schimbați. Este doar o problemă a țărilor de origine, ale țărilor de tranzit. Trebuie să încercăm să împiedicăm pe aceștia să iasă, să fugă din țările lor și putem să-i lăsăm pe guverne, să lăsăm guvernele să-i reprime fără niciun fel de jenă. Care este dialogul pe care putem să-l avem cu aceste guverne care nu fac decât să ceară legitimitatea internațională pe care tocmai le-o dați, care sunt de fapt deja de o parte foarte clară, sunt parte din toate fluxurile de trafic de ființe umane în această zonă. Cum puteți să spuneți că acest proces trebuie să rămână o prioritate? Cum puteți să ne spuneți că astfel doriți să salvați vieți? Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă deputat. Iar acum uh, are cuvântul în numele verzilor doamna Sargentini. Un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că reuniunea aceea de la Roma a fost uh, deosebită. Au fost acolo reprezentați uh, Uh, reprezentanți ai țărilor din, sud, ai uh, țărilor din Africa, din cornul Africii. Poate că și Libia ar fi trebuit să fie pe listă. Nu știm pe cine putem chema de acolo, totuși. Acum câțiva ani, un, uh, uh un reprezentant al Libiei a venit aici și a vorbit despre un acord și mi-amintesc că câțiva dintre colegii noștri au trebuit să călătorească până în Libia pentru a ne asigura că eritreenii care ajunseseră acolo sunt, uh, nu sunt trimiși înapoi în Eritrea. Deci, ce discutăm aici? Cum să îi ținem pe acești oameni într-o țară în care sunt omorâți de către guvernele lor și chiar vom cheltui fonduri de dezvoltare pentru, uh, pentru această inițiativă. Nu știm cum putem să începem acest proces chiar în capitala Sudanului. Nu mă deranjează numele, dar această propunere trebuie să fie respinsă pentru că nu facem decât să-i trimitem pe oameni acasă și să deghizăm acest lucru Uh, ca fiind uh, ajutor pentru dezvoltare. Mulțumesc, spune președintele, din partea EFDD, domnul Carver. Două minute și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții vrem să-i ajutăm pe cei disperați și curajoși să scape din țările unde există numai sărăcie și conflicte. Aceasta trebuie să fie în interesul tuturor și n-ar trebui să încurajeze ca o situație proastă să devină și mai proastă. Trebuie să rezolvăm uh, cauzele care se află la rădăcina migrației, care îi fac pe acești oameni să se deplaseze în embarcațiuni mici peste Mediterană. Însă pentru aceasta trebuie să participe și statele și organizațiile internaționale. Uniunea Europeană dorește acum să, ia control, să preia controlul asupra politicii de refugiați și există aceste 4,3 milioane de persoane care sunt deplasate în Sudan, Sudanul de Sud, Somalia, Eritrea, Etiopia, Kenya și Uganda. În loc să extindem noi competențe UE în ceea ce privește politica refugiaților, ar trebui să ne gândim care este impactul altor politici UE în cornul Africii ce se întâmplă cu politica agricolă comună, care nu este doar o pierdere de bani pentru contribuabilul britanic, ci uh, este și o problemă pentru Uh, industria alimentară în aceste țări sau ce se întâmplă cu pescuitul. Politicile UE care au distrus pescuitul în țări precum Somalia au ruinat viețile oamenilor și au făcut să intre în sărăcie. Există și problema comerțului. De ce nu terminăm odată cu aceste bariere comerciale atât de ridicate care ne fac să beneficiem de pe urma activității economice? De ce să nu permitem prețuri mai ieftine? Uniunea Europeană a adus multe probleme în cornul Africii și acestea ar trebui să fie tratate cu demnitate și respect. Trebuie să eliminăm barierele care au fost impuse de UE și să rezolvăm problemele de la bază ale acestei migrații. Și mai există și următoarea întrebare. De ce comunitatea internațională se opune în continuare recunoașterii Somalilandului? Pentru că e clar că acum Cornul Africii are nevoie de state stabile care să fie în stare să ofere ce le trebuie cetățenilor lor în lumea globalizată. Doar în felul acesta, printr-o reușită în ceea ce privește problema Somaliland, putem oferi speranță în această regiune problematică. Și de ce să nu le dăm un cadou de Crăciun? De ce să nu le oferim speranță în cornul Africii și să se ajute ei înșiși? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea neafiliaților, domnul Sinadinos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. 200.000 de persoane, mai ales tineri, au trebuit să plece din țările lor de origine pentru a ajunge în Europa în anii trecuți. Este vorba de faptul că sunt uh, foarte multe persoane care au fost deposedate de bunurile lor, care nu au îngrijire medicală și sunt uh, într-o situație foarte gravă. Nu e vorba numai de țări terțe, de țări uh, din lumea a treia. E vorba de Grecia, de exemplu. Nici în Grecia nu există pentru anumite persoane o șansă de supraviețuire. Știm că migrația din Africa e foarte mare și vedem aceasta în fiecare zi, iar Uniunea Europeană ne obligă să primim migranți ilegali. Și este absolut naiv faptul că acum trebuie să dăm bani Africii pentru ca să limiteze migrația, când în, timpul, în timp ce migrația internă nu este deloc uh, limitată nici ea. Prin fluxurile migratorii de la sud la nord, uh, înseamnă că vom lăsa țările din uh, Europa să moară de foame pentru ca să aducem personal necalificat în Europa. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Lenars, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, există nevoia de a lupta împotriva imigrației ilegale și parte din această abordare integrată pe care am votat-o azi dimineață în rezoluție este o integrare sporită între uh, afacerile externe și cele interne. Cred că Comisia trebuie să privească dincolo de granițele Europei pentru a uh, îmbunătăți granițele noastre, pentru a consolida granițele noastre. Dacă ne uităm la țările partenere ale procesului de la Khartoum, avem uh, aici Libia și uh, Libia uh, se implică în acest proces. Libia este una dintre țările de origine. Deci cum putem să luptăm împotriva acestei probleme fără Libia, care nu a fost prezentă la Roma? Cum veți rezolva această problemă? Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Frunzulică. Două minute. Ladies and gentlemen, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, într-adevăr există conflicte, persecuții, lipsă de perspective economice, probleme cu drepturile omului, dezastre naturale care forțează milioane de persoane să părăsească cornul Africii și să se îmbarce într-o călătorie foarte periculoasă pentru a trece Mediterana și a ajunge în Europa. În călătoria lor, speranța pentru un viitor mai bun dispare de multe ori pentru că sunt abuzați de uh, criminalitatea organizată, de lipsa de alimente și de problemele cu transportul. Și odată ajunși în Europa, de multe ori sunt primiți cu rasism, cu exploatare și excluziune. Însă dacă ne îmbunătățim eforturile și politicile noastre, vom putea schimba viața a milioane de persoane pentru ca acești imigranți să-și îmbunătățească viața. Pentru asta însă, politicile noastre de dezvoltare trebuie să rezolve problemele de la baza imigranției, pentru că guvernele, organizațiile civile din țările în curs de dezvoltare trebuie să implementeze o guvernanță bună pentru a avea o societate mai prosperă care să ofere noi oportunități propriilor cetățeni, astfel încât migrația să devină o alegere liberă. În al doilea rând, trebuie să vedem care sunt beneficiile uh, acestor imigranți în ceea ce privește dezvoltarea, inovarea, antreprenoriatul, atât în țările de origine cât și în țările de destinație. Imigrația gestionată la nivel global poate reduce problemele economice. Există noi oportunități care poate face pe tineri să achiziționeze noi competențe. Peste tot, uh, imigrația va crește în viitor, însă dacă putem arăta cu claritate către publicul larg și pentru noi înșine că există o relație pozitivă, clară, între migrație și dezvoltare, atunci migrația nu va mai fi doar o problemă, ci va fi o parte a soluției. Din fericire, această relație se reflectă clar în concluziile Consiliului care au fost adoptate vinerea trecută în ceea ce privește politica de cooperare UE. Este un pas important înainte și aștept să ved cum Comisia va implementa aceste concluzii. Există un cartonaș albastru, mai multe cartonașe albastre care vă sunt adresate din partea domnului Carver și a domnului Spinelli. Le acceptați? Domnul Spinelli va fi primul. Sunt cu Sunt aici, stimate coleg. Sunt de acord că e nevoie să mergem la rădăcina problemelor dar aș vrea să vă întreb, când spuneți că e nevoie să ajutăm și să susținem guvernele din țările în care vin migranții, aceasta este rădăcina problemei, statele din care vin migranții așadar. Vreau să vă întreb, când spuneți acest lucru, dacă știți cum este în acele țări foametea, dictaturile, războaiele din care fug acești migranți, pentru că nu vin pentru că nu e destulă dezvoltare în țara din care uh, vin acolo, ci pentru că intră la închisoare dacă nu pleacă de acolo. Yes, I know very well uh, which country I'm talking about. Da, știu foarte bine despre ce țări este vorba. După cum știți, există programe ale UE pentru unele dintre aceste țări. Și toate aceste programe ar trebui să depindă de niște cerințe impuse de noi către aceste guverne pentru a implementa mai multă legislație, pentru a avea mai multe reguli care să protejeze drepturile omului și democrația și pentru a implementa sau a ajunge la o economie de piață, dacă este posibil. Trebuie să ajutăm aceste țări pentru ca ele să ofere propriilor cetățeni un motiv pentru a rămâne acasă mr president thank you for taking my blue card colleague. does my colleague share. mulțumesc că ați luat cartonașul meu mulțumesc că l uh, ați permis. Țara mea a cerut ca Somalilandul să fie recunoscută de către comunitatea internațională și probabil că aceasta este Uh, și altă variantă ar fi uh, sudul Sudanului, care a fost recunoscut de ONU. Sunteți de acord cu recunoașterea Somalilandului? Proșe Varzu. Vă rog, domnule Frunzulică. Nu, nu este chiar subiectul discuției de astăzi, ceea ce m-ați întrebat. Știți că toate țările, în momentul de față, susțin Somalia, țara Somalia, care a fost recunoscută internațional. Dar întrebarea dumneavoastră nu este parte din uh, dezbaterea de astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Maria de Sabnel. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem nevoie să progresăm pe această temă și că avem nevoie de o adevărată politică comună de imigrație, ceea ce nu avem. Imigrația ține de responsabilitatea statelor membre. O adevărată politică de imigrație nu poate să se facă fără un parteneriat cu Africa. Înțeleg ce spuneți și uh, sunt de acord că anumite guverne acționează cum acționează și știu că noi încercăm să avem un parteneriat de fapt cu societatea civilă. Obiectivele uh, au fost repetate, este vorba despre drepturile omului, lucru esențial. Noi încercăm să acționăm pentru dezvoltarea economică în mod structurat. Trebuie să încetăm să mai uh, trimitem produse gratuite înspre Africa, care să distrugă industria alimentară de acolo. Trebuie să insistăm să se facă reforme. Uh, Trebuie să luptăm și împotriva traficului, mai ales traficului împotriva, mai ales traficului cu ființe umane și trebuie să ne reformăm propriul nostru sistem de azil. Nu este normal ca cineva care vine la noi în urma persecuțiilor din uh, țara sa să nu poată cere azil și să fie întors în țara de origine. Trebuie să ne să armonizăm dreptul la azil în întreaga Europa și să avem un sistem legal de azil cu contingente în fiecare țară și să ne consolidăm și frontierele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă. Doamna Acum... Spinele. Doamna Spinele are cuvântul. Mulțumesc în numele multor asociații care denunță procesul de la Cartum și externalizarea controlelor de frontieră pentru ca să mm, se vadă dacă se încalcă teme, se încalcă mm, drepturi europene. Avem totuși dictatura din Euro- Eritrea, de care, mm, din care fug 300 de mii, de exemplu, de refugiați care au ajuns deja în Italia. Am văzut deja că exportarea democrației este un dezastru, este o înșelare și exportarea de migranți în tabere de concentrare, în lagăre de concentrare în alte părți, este un lucru care duce la dezastre și la lucruri care nu se potrivesc. Procesul de la Khartoum a fost considerat un salt de calitate istorică de către președinția italiană, pentru că se pot crea noi acorduri cu țările de tranzit, cu pretextul de a externaliza dreptul de azil, un drept care deja nu este garantat în aceste țări de care vorbim, țările de origine și care și în baza unor uh, prevederi mai restrictive ale Convenției de la Geneva nu vor fi respectate nici acolo. Mulțumesc. Grație, tante. Mulțumesc și acum Laura Ferrara are cuvântul, vă rog, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte la procesul de la Cartum se amestecă ipocrizia și lucrurile insidioase în care se încearcă un echilibru care nu prea stă în picioare, strategia care trebuie adaptată pentru controlarea fluxurilor uh, migratorii din Africa Orientală este plină de lacune, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Pe de o parte se dorește combaterea uh, abuzului de ființe umane și uh, denunțarea acestor lanțuri și de, de traficanți. Pe de altă parte, se implică regime represive care au sânge pe mâini și acestea sunt, ele sunt de fapt cauza acestor acestor fluxuri migratorii. Să ne uităm la Eritrea, o dictatură militară de facto, cu mii de uh, disidenți politici care sunt în închisoare, sau cazul Sudanului, în care de zeci de ani se comite un genocid împotriva umanității. Mai sunt și alte guverne, cum cel din Etiopia, Egipt sau Somalia, au arătat că nu contează pentru ei deloc drepturile omului. În Libia, de exemplu, nici în Eritrea nu s-a ratificat Convenția de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaților, deși s-a declarat că se dorește promovarea cooperării în domeniul azilului internațional și pe baza principiilor internaționale, făcându-se referire la această convenție chiar. Libia, una din țările în care se concentrează mii de emigranți care încearcă să ajungă în Europa, nici măcar nu a participat la reuniunea din 28 noiembrie de la Roma. Cu această ocazie s-a semnat declarația comună pentru procesul de la Khartoum în final, cu scopul de a crea uh, centre de primire pentru acești migranți. Trebuie de aceea examinate cazurile de solicitare de azil pentru a oferi sau nu resettlement în Europa. Mai mult decât să combatem cauzele migrației, se pare că aici se găsesc acorduri despre cum să combatem migranții. Vrem oare să continuăm uh, acordul pe care l-a semnat Berlusconi cu Gaddafi? Centrele de primire s-au făcut acolo pentru țări care nu au deloc controle și care ar putea să transforme aceste centre în ghetouri în care protejarea drepturilor omului nu poate fi garantată. Este nevoie de aceea de o abordare globală la, față de migrație care să nu continue cu ipocrizia față de statele terțe și să garanteze accesul sigur și legal la legis- respectarea legislației europene în materie de azil. Trebuie să ținem cont aici de subiectele vulnerabile, mai ales cum ar fi minorii, de exemplu. Mulțumesc. Mulțumesc, stimată doamnă deputat. Și acum are cuvântul domnul Frank Engel. Un minut și jumătate. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Volevo cominciare per dire alla signora Spinelli che se... Aș vrea să mă adresez doamnei Spinelli și anume să spun că dacă ea vorbește de toți cei care fug de închisoare în cornul Africii, în țara, o țară precum Somalia nu sunt destule închisori. Uh, pentru că aceste persoane nu fug de închisoare, ci fug de absența unui stat, în timp ce noi ne prefacem ca și cum există un stat acolo, în timp ce Somalia, se știe, nu mai există. Ceea ce mă aduce la un lucru pe care domnul Carver îl va aprecia. Da, eu cred că trebuie să facem ceva cu Somalilandul și foarte rapid, pentru că este probabil singurul teritoriu din regiune care nu numai că s-a constituit în mod democratic, dar care ar putea fi un refugiu pentru foarte multe persoane din regiune care nu mai au unde să se ducă și pentru care acesta ar putea fi uh, o soluție. În concluzie, pentru a mă adresa Comisiei și Consiliului. Iată, am luat numele acestui proces dintr-o inițiativă a Uniunii Africane și aceste inițiative, despre care vorbim deseori aici, în numele lor cred că ar trebui să urmăm această inițiativă care a fost începută de Uniunea Africană pentru a pune capăt fenomenelor pe care dorim să le oprim chiar dacă va trebui să discutăm cu dictatorii, chiar dacă va trebui să intrăm în dialog cu ei. Probabil că nu este lucrul cel mai plăcut pe care să-l facem, dar a sosit momentul să o facem pentru a atinge obiectivele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Comeș, un minut și jumătate. Domnule președinte, nu ne putem aștepta ca aceste dictaturi sângeroase să își reprime în continuare oamenii și să rămână la conducere. Și în același timp să mai încheie și acorduri cu noi. Guvernul criminal din Sudan, guvernul criminal din Eritrea, ele își reprimă, își oprimă proprii cetățeni cu miile. Acești oameni, practic, fabrică refugiați. Mii de cetățeni din aceste țări pleacă de, din cauza sărăciei. Și dacă Uniunea Europeană chiar are de gând să lupte împotriva acestui fenomen al migrației ilegale, trebuie să-i ajute pe acești oameni să se elibereze întâi de toate de dictatori și nu să-i alimenteze pe aceștia din urmă cu bani. Acest proces este destinat eșecului și nu va ajuta cu nimic ideea pe care ar trebui să o apere. Va fi un eșec la fel de mare ca și cel uh, în urma eforturilor cu uh, Gaddafi. Trebuie să ne pronunțăm și cu privire la situația din Libia. Este o țară importantă de tranzit de refugiații care fug din cornul Africii. Președintele, mulțumesc. Doamna Isascun, Bilbao Barandica. Un minut și Mulțumesc, domnule președinte semnatarii europeni care au început procesul de la khartoum în special cei care trăiesc de departe această dramă și tragedie a zonei mediterane, trebuie să își dea seama că problema este a tuturor și sper ca întâlnirea de la Roma de pe 28 noiembrie să-l ajute pe comisarul de interne și pe doamna Mogherini pentru a ajunge la o politică comună a imigrației care să se bazeze pe solidaritate, cooperare și loialitate. Au participat 38 de state, multe dintre ele africane, care sunt de acord cu problemele de cooperare și dezvoltare, cooperarea cu guvernele din zonă, procesul de pacificare, stabilizare și democratizare. Doar în felul acesta putem reuși mai mult decât să deplasăm această dramă din zona Mediteranei spre litoralul de nord african. Cred însă că putem face mai mult. Premiul Sakharov, Denis Mukwege, ne-a arătat foarte clar ce îi face pe oameni să-și părăsească casele. De multe ori e vorba de războaie provocate de afaceri care depind de voința unui tiran cu care trebuie să negociem. Președintele Roosevelt vorbea despre Anastasio Somoza și spunea s-ar putea să fie, și poate nu e corect din punct de vedere politic să spun eu ce a spus președintele Roosevelt, dar spunea, da, era un tiran, dar e tiranul nostru. Așa că ar trebui să ne fie rușine de pozele pe care le avem ale liderilor noștri europeni cu tirani recunoscuți. Să facem o listă a tiranilor noștri care sunt beneficiari și să nu mai facem afaceri cu ei care provoacă atâta, atâta sânge și uh, probleme. Pentru că, din păcate, deși se îmbracă cu mătase, tot tiran rămâne. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Vă mulțumesc și pentru că ne-ați citat și ați îndulcit cuvintele lui Roosevelt atât de frumos. Și acum dau cuvântul doamnei Bjork pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a prevăzut resurse și acum S-a creat o situație care este absolut inacceptabilă. Fonduri de dezvoltare trebuie să fie folosite pentru ca să rezolvăm această problemă. Mi se pare că acesta este abuz. Vrem să-i trimitem înapoi pe refugiați? Am fi putut să găsim alt punct de plecare, poate să îmbunătățim uh, șansa de, speranța de viață pentru toți acești oameni care pleacă de la conflicte și de la război. Și atunci inițiativa aceasta ar fi arătat altfel. Nici nu mai pot să aud cum vorbesc colegii aici în dreapta acestui hemiciclu atunci când nu le convine imediat invocă drepturile fundamentale, dreptul la azil, liberă circulație și acorduri comerciale și atunci e foarte bine să colaborăm și cu dictaturi. Nu, nu suntem de acord cu astfel de inițiative care nu descriu dreptul la azil altfel decât așa cum se face în acest acord. Mulțumesc! Iar acum are cuvântul doamna Mariana Petir. Un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc. 40.000 de emigranți um, și persoane strămutate care au venit în Europa în 2013. Asta este estimarea Organizației Internaționale a Migrației. Tot ei spun că mai bine de 3.000 de persoane și-au pierdut viața în Mediterana anul acesta. Deci acesta, 2000, acesta în 2014 a devenit uh, anul cel mai ucigaș pentru migrați. Cea mai mare parte din acești mi, uh, migranți uh, au uh, murit de foame pe ruta încoace sau au murit înnecați. Ei vin mai ales din estul Africii. Procesul de la Khartoum este unul binevenit pentru că reprezintă un cadru de dialog între Uniunea Europeană și Africa. Uh, prin acesta încercăm să împiedicăm traficul de ființe umane, dar nu este suficient să creăm doar coaliții și să uh, acordăm fonduri. Se pare că politicienii vor doar să își uh, spele păcatele cu banii pe care îi oferă. Demnitatea ființelor umane este inviolabilă Papa Francis, când a fost aici, ne-a uh, vorbit despre acest lucru și nu putem să permitem ca Mediterana să devină un cimitir. Papa a spus că Europa va putea să facă față problemelor legate de imigrație doar dacă vrea să își determine propria identitate culturală și să adopte măsurile necesare pentru a proteja drepturile cetățenilor europeni și pentru a putea accepta imigranții. Stimați colegi, trebuie să atacăm problema de la rădăcină și nu să atacăm consecințele. Doamna King, un minut și jumătate. Grație. E, uh... Mulțumesc, stimate domnule președinte. Un nou flux al migratoriu cu care se confruntă Europa acum face necesară adoptarea de noi mecanisme de cooperare multilaterală cu țări de origine și de tranzit ale acestor migranți. Ar trebui să avem propuneri mai sustenabile și mai durabile însă. Niciun stat sau nicio organizație nu poate să dea un răspuns eficient singur. Este nevoie să creăm un plan care să se bazeze pe dialog, pe state și pe resurse comune, dar mai ales pe o voință politică, mai ales pentru că, în final, trebuie să putem să salvăm acești migranți din mâinile unora care le vor să-i omoare. Toate aceste fluxuri de refugiați nu vor putea fi gestionate bine dacă nu ținem foarte mult la respectarea drepturilor omului în țările de proveniență. O abordare globală, holistică, este absolut necesară. Din aceste motive, eu exprim rezerve în ceea ce privește concluzia care a um, pe care o citim în, în procesul de la Khartoum, este vorba de crearea unor uh, tabere de refugiați care s-ar putea să fie de fapt mai degrabă închisori Trebuie să clarificăm acest lucru, iar cererea de azil și acordarea de azil trebuie mereu să fie verificată uh, pe uh, desfășurarea sa de, în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a convențiilor internaționale. Care va fi rolul Parlamentului European? Amintim de acordul cu Libia din partea guvernului italian, care este în continuare foarte viu în fața ochilor noștri și acolo nu s-au respectat drepturile omului. Știm foarte bine cum s-a definit atunci uh, guvernul lui Gaddafi și cum a fost semnat acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă deputat. Și acum are cuvântul domnul Juan Fernando López Aguilar. Gracias, señor presidente, comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de la Cartum prezintă evenimente pe care le regretăm în mod periodic, așa cum s-a întâmplat cu Lampedusa, peste 400 de morți și acel apel de urgență pentru a deschide noi căi de dialog și cooperare cu țările de origine, cu țările destinație sau de tranzit pentru acest trafic sau contrabandă cu ființe umane, cu consecințe atât de tragice. Obiectivul trebuie să fie susținut chiar și în cornul Africii, dar în primul rând trebuie să ne gândim că dacă vorbim despre Eritrea, Somalia, Etiopia, vorbim despre țări care de multe ori reprezintă state falimentare, fără un guvern responsabil, fără respectarea drepturilor fundamentale. De aceea, dacă încercăm să deschidem această cale de cooperare, trebuie în primul rând ca Uniunea Europeană să-și respecte standardele proprii pentru aceste drepturi fundamentale. Trebuie să evităm traficul cu ființe umane, da, să evităm contrabanda, de asemenea, să menținem dialogul și acesta, însă trebuie să avem cerințe foarte clare pentru fiecare euro pe care îl investim pentru a rezolva aceste nedreptăți pentru ca fiecare euro pe care îl punem să ne ducă un pas înainte pentru a garanta drepturile fundamentale, în special pentru cei mai vulnerabili, femei, minori, cei care sunt victimele traficului cu consecințe atât de tragice și pe care noi le-am regretat de atâtea ori aici la Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Cristin Revodalon un minut și jumătate. Domnule președinte, stimați colegi, o politică coerentă de migrație necesită un dialog constant între țările de origine și țările de primire. Procesul Khartoum participă la acest obiectiv. Semnatarii săi plasează lupta împotriva migrației ilegale în rândul priorităților. Trebuie să fim atenți să nu facem din această ambiție un pretext de a pune noi obstacole în calea migranților. To orice individ are dreptul de a părăsi țara sa de origine și de a căuta un viitor mai bun. Trebuie să găsim soluții mai bune pentru migranți și pentru solicitanții de azil și doar așa vom putea găsi, uh, doar așa vom putea spune capăt tragediilor din Mediterana. Pentru a aduce o plus valoare, acest proces nu poate să se limiteze doar la vorbe, care să nu fie urmate de măsuri. Trebuie să existe acțiuni concrete în planul respectării drepturilor fundamentale ale migranților și solicitanților de azil. Totuși, aceste măsuri, dacă rămân doar la nivel voluntar, nu vor fi cu forță obligatorie. În fața unor declarații fără niciun fel de forță obligatorie, cum ne putem asigura că amigranții își văd respectate drepturile fundamentale? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă deputat. Mergem mai departe la procedura intervențiilor spontane. Două persoane <coughs> s-au înscris. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a putea să gestionăm și să limităm fluxurile de migrație din cornul Africii, trebuie să înlăturăm originea acestor uh, ca migrații pentru că acești oameni sunt obligați să-și părăsească patriile și cauza principală sunt tocmai dictaturile care trebuie să fie înlăturate. Iar în cornul Africii aceste dictaturi sunt foarte puternic înrădăcinate și democrația ar trebui să fie și ea mai puternică, trebuie protejate drepturile omului și trebuie să avem pace în această regiune a Cornului Africii. Într-o situație de, de război um, avem uh, din ce în ce mai mulți migranți, din ce în ce mai mulți refugiați care pleacă de aceste condiții și avem nevoie și de susținere foarte um, clară din partea Uniunii Europene pentru ca să dezvoltăm aceste regiuni. Sigur că nu trebuie să tolerăm nici călăuzele, nici um, în, în, abuzul și traficul de persoane. Țările din sudul Europei trebuie să nu se transforme în lagăre sau tabere de refugiați. Imediat termin, domnule președinte. E nevoie de o politică holistică pentru, politi- pentru uh, politica și migrației. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum vreau să dau cuvântul uh, domnului Dombaschis. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми представители на Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului, vreau și eu să revin la ceea ce a spus colegul Marias. Până acum am ascultat aici cum migrația este un lucru util, cum trebuie să o încurajăm și cum trebuie să luptăm împotriva ei. Însă trebuie să fim sinceri, noi care suntem țări uh, periferice pentru această problemă. E adevărat că pentru Grecia, Italia, Spania, pentru aceste țări, imigrația este mai mult o problemă decât o soluție și aceste țări se pot transforma în curând în adevărate tabere de refugiați în teritorii unde toată lumea se adună, e vorba de persoane care nu își găsesc de lucru, diferențele culturale sunt foarte mari și ei nu reușesc să se integreze. Este o adevărată problemă pentru noi. Și dacă vorbim de imigrație, trebuie să știm cine are dreptate, trebuie să căutăm motivele în țările de origine. Așa că se pune întrebarea cine se află în spatele acestor dictatori, cine distruge statele, cine a distrus Libia sau Egiptul, ce se întâmplă cu Somalia, care sunt motivele în spatele acestor probleme? Cum să găsim soluțiile fără ca Europa să devină o adevărată tabără de refugiați? Pentru că uh, populația care se află deja în Europa este de peste un miliard. Dimitrisa. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul în numele Comisiei, domnului comisar Avramopoulos. Vă rog. Eh, merci, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, sunt uh, încredințat că este nevoie de un dialog continuu și apropiat cu țările din Cornul Africii. Nu se pune problema să știm dacă trebuie sau nu să cooperăm cu aceste țări, ci cum putem să o facem pentru a evita tragediile care se întâmplă imigranților, care cad victime Mediteranei și traficanților. Este vorba despre o chestiune, o problemă globală. Împărtășesc preocupările dumneavoastră legate de obiectivele acestei inițiative. Cu toate acestea, doresc să clarific următoarele. Politica noastră nu legalizează, nu legitimizează regimurile din zonă. Dorim să punem aceste state în fața responsabilității pe care o au de a combate traficanții de ființe umane. Trebuie să se țină de cuvânt, să-și respecte angajamentele. Vă asigur că vom urmări îndeaproape acest proces. Apoi, consolidarea legăturilor între politica internă și externă a Uniunii pentru a putea face în mod coerent și integrat presiunilor migratorii cu care ne confruntăm. Aceasta este o prioritate în continuare. Doresc să dezvolt agenda europeană referitoare la migrație care a fost prezentată ieri de către Comisie. În plus, nu există dubii că trebuie să oferim soluții durabile persoanelor care vin în Uniunea Europeană din diferite motive. În momentul de față, Comisia se gândește la mai multe soluții, printre ele o abordare comună uh, de acordare a vizelor pentru ca, euro, ca refugiații să poată să cer, ceară azil în Europa. În momentul de față, relocarea refugiaților este Uh, principala soluție pentru integrarea lor în Europa. Este vorba despre un act de solidaritate pentru a salva viețile acestor oameni. Anul acesta, numărul total de locuri oferite a crescut, oferite de către statele membre. O altă soluție sunt programele regionale de dezvoltare și protecție. În cadrul acestora, Uniunea Europeană își, uh, își sprijină țările afectate pentru ca ele să poată primi refugiați în cele mai bune condiții. Oricum, după cum tocmai am spus, vom urmări îndeaproape evoluția acestui proces și aplicarea acțiunilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Vă mulțumesc că ați fost prezent și pentru declarațiile dumneavoastră. Acum voi da cuvântul Consiliului Domnul de la Vedova. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor deputaților care au intervenit în această dezbatere și care au au putut să-și exprime aici opiniile și și președinția dorește să își exprime îngrijorarea cu privire la procesul de la Carton și în același timp să, să preia comentariile și îngrijorările menționate de către deputați. Știu că există foarte multe momente, motive obiective, știu că există probleme legate de drepturile omului. Procesul de la Khartoum trebuie să dezvolte o cooperare tehnică cu autoritățile din țările din Africa Orientală și din Cornul Africii așa cum a spus domnul comisar, însă nu trebuie să fie vorba de o chestiune care să împiedice o soluție corectă. Trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a putea salva viața migranților care se lansează în uh, călătorii periculoase pentru a traversa Marea Mediterană. Prioritatea noastră ar trebui să fie cea de a acționa pentru a împiedica crimele, abuzurile de persoane și traficul de migranți. Acesta este obiectivul nostru. Având în vedere cooperarea care ar putea să fie posibilă în alte sectoare, în linie cu abordarea noastră de mobilitate și migrație, Uniunea Europeană va fi coerentă cu principiul de respectare de plină a drepturilor migranților, care se află în centrul politicii Uniunii Europene în domeniul migrației. Trebuie subliniat că facilitarea contactelor cu unele țări din Uniunea Europeană și cu statele membre nu au reușit până acum să lanseze un dialog și că de aici, de aceea, acest proces ar putea să aibă un impact pozitiv în ceea ce privește sensibilizarea acestor țări pentru promovarea și respectarea drepturilor omului. Un alt punct pe care trebuie să-l subliniem este că declarația aceasta repetă din nou necesitatea de a respecta de plin principiile de protecție internațională. Este evident um, nevoia de a oferi protecție refugiaților care au solicitat azil și asistență migranților în situații de vulnerabilitate. Aș vrea să subliniez și necesitatea de a garanta o protecție eficientă pentru migrați și refugiați, pentru uh, refugiații interni și pentru migranți care doresc să, să beneficieze de uh, dreptul de azil în conformitate cu dreptul internațional. Am auzit uh, îngrijorările pe care le-ați exprimat mai mulți dintre dumneavoastră și președinția este foarte deschisă, nu este deloc nesensibilă la ceea ce ați spus, dar repet care este obiectivul și cred că trebuie să protejăm drepturile omului, ale migranților. Acesta este obiectivul central. Președinția a înțeles că este vorba de o inițiativă care poate să fie viabilă, trebuie lansată, dar trebuie respectată pe tot parcursul ei principiile care au fost uh, hotărâte la uh, Consiliul de la Roma, la uh, semnarea acestui acord. Trebuie să se respecte principiile, după cum spuneam, trebuie să se susțină și uh, principiul de restituire, dar și uh, implicarea statelor membre. Și trebuie să subliniez și faptul că acest Parlament are un rol important de jucat în acest proces. Aș dori de asemenea să vă asigur că veți fi țin, vă vom informa în mod regulat de cum evoluează acest proces. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie tante, signor ministro. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru această declarație, pentru prezența dumneavoastră în această seară în plenara Parlamentului European. Aceasta